V-aș recomanda să vă puneți căștile pentru că voi vorbi în uh, suedeză. Sper că ați avut un prânz foarte plăcut. Și acum începem a doua jumătate a conferinței noi. În prima parte a ședinței din această după masă, și mă uit să văd dacă este alături de noi, este vorba de doamna Pietikainen, și vom începe această după masă cu tema femeile în politică, promovarea egalității de gen în rândul politicienilor. A doua jumătate va fi dedicată promovării egalității de gen în legislație și alături de noi va fi doamna comisar Reding. Însă, prim, în primul rând, doamna Pieticaina ne va vorbi. Unii dintre voi se regăsesc deja pe lista de vorbitori. Dacă sunt și alți uh, doritori, îi rog să ne acest lucru. Mă bucur că pot să o prezint acum pe doamna Pietikainen, care a fost raportor pentru un raport foarte important adoptat de Parlamentul European cu o majoritate largă, raport care discută posibilitățile de de sporire a numărului de femei în uh, organele politice. Și vă dau acum cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru cuvintele calzi și pentru buna cooperare pe care am avut-o și doresc să mulțumesc și pentru cooperarea pe care am avut-o și cu parlamentele naționale. O cooperare care a fost uh, foarte importantă M-am bucurat să primesc foarte multe informații utile din partea dumneavoastră. În primul rând, haideți să începem cu numele acestui raport. Femeile în uh, procesul uh, decizional uh, politic, calitate și egalitate. Acest lucru nu înseamnă că femeile iau decizii mai bune decât uh, bărbații, dar nu iau nici decizii mai proaste. Totul depinde de fiecare individ în parte. Și nu există nicio dovadă că pentru, competitivitate, pentru competitivitate cromozomii ar fi de vină, deci nu sexul este important și nu există nicio dovadă că pregătirea, educația femeilor uh, ar fi inferioară uh, față de cea a bărbaților. Ce înseamnă uh, calitate? Înseamnă că avem nevoie de egalitate, de o reprezentare egală între bărbați și femei în procesul decizional. Avem nevoie de diferitele experiențe ale femeilor în procesul decizional. Ce înseamnă egalitatea? Este vorba de o noțiune de bază drepturile femeilor sunt drepturi ale omului. Și doresc să repet acest lucru. Este vorba de drepturile omului, pentru că în dezbaterile pe care le avem discutăm deseori dacă drepturile femeilor și aspectele legate de egalitate au nevoie de aceeași uh, prevederi uh, legislative de care se bucură și alte drepturi ale omului. Din punctul de vedere al drepturilor omului, este foarte clar că nu este permisă discriminarea unei persoane datorită culorii pielii sau datorită credințelor, uh, convingerilor religioase. Nimeni nu poate fi discriminat datorită faptului că are alte preferințe sexuale. Dar încă există o dezbatere politică dacă uh, drepturile femeilor uh, sunt egale cu drepturile bărbaților sau cu alte drepturi fundamentale. Care este situația însă de acum? Este un fapt uh, reprezentarea inferioară a femeilor în Europa. Există diferite cifre pe care nu o să le amintesc acum pentru că aveți la dispoziție foarte mult material care arată cât de uh, în spate suntem din punctul de vedere al reprezentării femeilor la nivel regional, național și european. Și nu doar asta. Cu cât mergem mai în sus pe scara ierarhică, cu atât uh, cifrele sunt mai reduse. Avem șase președinte de comisii. În guverne situația este asemănătoare și până la urmă nu discutăm doar de cifre, ci și de conceptul important al uh, segregării între puteri. Este Este vorba de vechea diferență, diferență între uh, mame și bărbați. Bărbații sunt încă în situația în care controlează resursele. Ministrii de finanțe, ministrii care sunt responsabili uh, cu industria, prim-ministri și așa mai departe, sunt uh, bărbați. Și femeile, pe de altă parte, uh, se ocupă de sau ocupă poziții în care au uh, responsabilitatea de a administra cheltuirea resurselor, educație, de exemplu, sau sectorul sănătății sau uh, aspecte legate de mediul înconjurător. Această situație în sine duce la o inegalitate între femei și bărbați. Deci trebuie să abordăm, de fapt, trei probleme – pe de-o parte, câte femei se regăsesc în politică și apoi trebuie să ne ocupăm și de, se- de segregare, să vedem în ce poziții se manifestă această segregare. Și apoi trebuie să discutăm și acea- această problemă a soarelui și a lunii. Deseori, când este să vedem care este situația în unele organizații, din punct de vedere statistic, uh, lucrurile stau bine. Există un președinte și trei vicepreședinte femei. Și întotdeauna regăsim această situație. Vicepreședinți care sunt femei, vice, indiferent de care este poziția despre care discutăm. Tocmai de aceea, când discutăm despre egalitate, nu trebuie să ne gândim doar la cifre, ci trebuie să vedem exact care este poziția uh, precisă. Să facem uh, difer- uh, diferență între o poziție de lider, cum este un președinte, și o poziție de vicepreședinte. Care este impactul însă și după aceea voi uh, discuta despre propunerea noastră și despre calea de urmat. Avem nevoie de strategii care să aibă mai multe fațete și avem nevoie de o abordare strategică pentru că mai multe aspecte au un impact asupra acestei situa- situații. Atitudinea, modul de gândire al femeilor și al bărbaților, cum sunt prezentate femeile în politică de către mass media, care sunt posibilitățile uh, economice, sociale pentru femei, care este situația legată de finanțare, care sunt structurile în partidele politice, în uh, legislație și așa mai departe. Noi am, în raportul nostru am uh, discutat despre un mediu care să fie propice pentru femei. Este vorba de o societate care să permită femeilor să își exercite uh, poziții în uh, politică. Și avem nevoie de, de un asemenea mediu propice pentru femei. De exemplu, salariile pentru femei sunt în continuare cu 17% mai uh, Uh, mici decât salariile pentru bărbați. Și din punctul de vedere al segregării uh, diferitelor uh, sectoare industriale, există sectoare mai feminine și altele mai masculine, să spun așa. Și în ambele sectoare, de fapt, femeile câștigă tendențial mai puțin decât colegii bărbați. În plus, ele tind să se ocupă de familie și de îngrijirea copiilor. Uh, există o tendință ca femeile să petreacă mai mult timp uh, acasă, drept urmare pierd din punctul de vedere al evoluției în cariera profesională. Drept urmare, din punct de vedere economic, nu se regăsesc în poziții atât de avansate încât să poată să aibă uh, roluri uh, politice competitive, asemănătoare cu rolul exercitate de partenerilor. Un alt aspect important uh, este cel al pensiei. Desigur, dacă ai avut în decursul vieții un salariu mai mic, dacă ai petrecut mai mult timp acasă, cu atât mai mică îți va fi pensia comparativ cu pensia colegilor bărbați. Deci această egalitate a veniturilor și a poziției economice trebuie să fie o premisă a politicilor noastre. Apoi, societatea uh, bunăstării și a serviciilor și din acest motiv eu cred că Uniunea Europeană este cel mai bun prieten al fetelor, al femeilor. Dacă nu avem servicii care să se ocupe de îngrijirea zilnică a copiilor, de exemplu, de îngrijirea uh, persoanelor în vârstă, a bolnavilor. Până la urmă, femeile sunt cele care vor sfârși uh, prin a se ocupa de uh, copii și de bătrâni și de bolnavi. Și știm foarte bine care este situația economică în acest moment în Uniunea Europeană și în acest context mi se pare că ar trebui să începem cu toții să discutăm despre dimensiunea socială în tratatele uh, europene. Este un lucru datorat de Uniunea Europeană cetățenilor, atât bărbaților cât și femeilor. Toată lumea trebuie să se bucură de un venit de bază care să le acopere nevoile de bază și să le pună la dispoziție servicii de bază. Desigur, situația depinde de statul membru în care te regăsești, care este nivelul minim al uh, bunăstării, al serviciilor și așa mai departe. Nu cred că vom avea în curând o situație egală între toate statele membre, dar este vorba de un drept constituțional. Fiecare cetățean are dreptul la anumite servicii, are dreptul la uh, anumite venituri dacă se află într-o situație dificilă. Când vine vorba apoi de sectorul privat, trebuie să ne întâmplăm, să ne întrebăm ce trebuie să facem din punctul de vedere al uh, salariilor și m-aș referi pe scurt la niște acțiuni pozitive. Sunt lucruri care au fost uh, amintite și de dimineață. Ar trebui să existe niște analize de impact asupra uh, dimensiunii de gen, să să vedem ce acțiuni, de ce acțiuni avem nevoie pentru a îmbunătăți serviciile de îngrijire zilnică a copiilor. Apoi, pozițiile alese. Aici există mai multe nivele. Există nivelul uh, european, există nivelul uh, național cu parlamentele naționale și nivelul regional. În uh, dezbaterea noastră, noi am început pornind de la partidele politice, pentru că, din punctul nostru de vedere, partidele uh, politice reprezintă nucleul democrației, nucleul acțiunilor politice. Partidele politice trebuie să fie primele care să se ocupe și să asigure egalitatea între structuri. Propunerea noastră, propunerile noastre uh, includ uh, idei cum sunt următoarele. Ar trebui să fie o obligativitate referitoare la principiul parității. În momentul în care sunt aleși proprii lideri, când se când se numesc persoane pentru poziții de conducere, ar trebui să fie respectat acest principiu al parității. Acest principiu ar trebui să se regăsească în Constituții și în regulile care guvernează organizarea partidelor uh, naționale, partidelor uh, euro- europene și ar trebui să fie o premisă pentru acordarea, de exemplu, a unui sprijin politic. Apoi, alegerile. Și aici ajungem la cote și prevederea unor, prevederea unor cote în diferitele sisteme electorale. Însă sistemele electorale sunt uh, foarte diferite. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că există Uh, diferite sisteme în care se alternează un bărbat cu o femeie pe o listă um, eligibilă în sistemele unde există candidați individuali, atunci ar trebui să existe și aici anumite măsuri de, care să asigure aceeași reprezentare. Însă, ar trebui să existe uh, reguli și practici atât la nivel național cât și la nivel european. Pentru că dacă femeile câștigă mai puțin, desigur au dificultăți mai mari pentru a uh, strânge fondurile necesare pentru a-și organiza o campanie electorală. Drept urmare, avem nevoie de măsuri specifice. În acest moment, avem nevoie totuși de un tratament preferențial pentru candidatele femei. Este vorba de o încercare de a corecta echilibrul între candidații bărbați și candidații femei, pentru că deseori bărbații sunt uh, cei care profită cel mai mult în urma situației actuale. Ce am făcut până acum? Am scris o scrisoare pe care am transmis-o partidelor uh, europene. Eu am uh, scris o scrisoare pe care am adresat-o colegilor din uh, Finlanda, tuturor partidelor politice din Finlanda. I-am întrebat ce vor face vis-a-vis -vis de această problemă. Cred că fiecare dintre noi ar putea să facă acest lucru în propriul stat membru să cităm aceste recomandări și să ne întrebăm propriile partide care va fi atitudinea lor și care vor fi acțiunile pe care le vor uh, lua. Apoi, când vine vorba de alegeri și de următoarele alegeri, se pune întrebarea cum putem sprijini și cum putem uh, promova mai mult organizațiile femeilor. În câteva state membre există experiențe pozitive legate de organizațiile care reprezintă drepturile uh, femeilor care colaborează și au creat, de fapt, un fel de platformă și care discută aspectele de egalitate de gen în uh, campaniile uh, electorale înainte de alegeri. Asemenea acțiuni s-au dovedit a fi foarte de succes și mă întreb dacă nu ar fi o idee, idee bună să învățăm ceva în urma acestor experiențe pozitive, să creăm astfel de platforme a organizațiilor de femei în statele membre care să conlucreze împreună cu partidele politice, să uh, inițieze un asemenea proces de conștientizare în campaniile electorale dinainte de alegeri Eventual am putea să găsim o finanțare la nivel național sau european pentru asemenea, pentru asemenea acțiune. Ne apropiem, desigur, și de următoarele alegeri uh, europene și acest lucru a fost amintit, amintit și de dimineață și unii uh, au sugerat că, de fapt, Comisia ar putea să financeze acțiuni legate de egalitatea de gen în cadrul campaniei electorale pentru următoarele alegeri uh, europene. Ar trebui să formăm din nou uh, un asemenea tip de platformă în cadrul căreia s-ar putea regăsi mai multe organizații europene care reprezintă drepturile femeilor și uh, în care, de exemplu, diferiți europarlamentari ar putea să se angajeze într-un schimb de opinii. Am avea nevoie eventual de un portal european unde să putem găsi diferite uh, rezultatele diferitelor uh, studii sau diferitelor uh, acțiuni, să putem înțelege ce mecanisme diferite au fost folosite pentru a promova femei în poziții de conducere. Însă este foarte greu să găsești toate aceste informații ce este și mai important în momentul în care discutăm despre mas- uh, uh, rețelele de socializare este tocmai un asemenea, uh, am avea nevoie de un asemenea portal. Ce înseamnă acest lucru în mod concret? Organizațiile de femei de peste tot din Europa ar avea o platformă în cadrul căreia ar putea să-și împărtășească ideile și să învețe uh, unele de la celelalte. Apoi, dacă este să trecem de la alegeri la pozițiile alese și ajungem la tema cotelor, desigur. Recomandările pe care le-am făcut uh, noi se bazează pe discuțiile pe care le-am avut în Parlamentul European și merg în uh, următoarea direcție. Ar trebui să avem un uh, set de reglementări și acest lucru este valabil atât pentru Parlamentul European, dar și pentru parlamentele naționale. Când vine vorba de nominalizarea unor uh, uh persoane pentru aceste poziții alese, ar trebui să existe o paritate. După cum am spus, ar trebui să nu uităm, să ne uităm și la comisiile, de exemplu, care se ocupă de uh, de economie, cam în, într-o perioadă de 10-15 ani, de exemplu, ar trebui să existe lideri, atât bărbați cât și femei, um, care să conducă asemenea comisii. Deci să nu avem în continuare Comisia Econ condusă de un bărbat și Comisia pentru drepturile femeilor condusă de o femeie. Apoi trebuie să ne asigurăm că există și o paritate de gen în, din punctul de vedere al alegerii vicepreședinților, de exemplu, al Parlamentului și al președintelui Parlamentului. Situația din acest moment reprezintă un exemplu prost și ne arată că suntem îndepărtați foarte tare de o paritate reală. Deci cred că Parlamentul European și dumneavoastră aici de față mai avem mai aveți multe de făcut. Acum, pozițiile uh, nominalizate. Și aici modelul este unul puțin diferit. Pentru că când vine vorba de pozițiile nominalizate, fie că este vorba de Serviciul European de Acțiune Externă, fie că este vorba de comisari sau alte poziții în instituțiile europene sau în guverne, este important să avem și aici paritate. Pentru că acest echilibru este important pentru procesul uh, decizional. Din nou, uh, este importantă atât calitatea și egalitatea. În mod concret, am propus să existe niște măsuri de acțiuni pozitive, de exemplu, printre funcționari, printre funcționarii europeni, atât la Comisie cât și la Parlament. Există anumite evoluții uh, pozitive, avem nevoie de pregătirea lider- liderilor, de servicii specifice astfel încât femeile măcar să primească competențele necesare pentru a ocupa uh, pozițiile de manager când doresc să urce pe ierarhia uh, profesională. Apoi, propunerile noastre se referă și la faptul că fiecare stat membru ar trebui să propună un bărbat și o femeie, o femeie pentru funcția de comisar pentru că dacă nu, cererea noastră de a ajunge la o paritate în comisie nu va deveni realitate. Dacă nu vor exista suficiente uh, candidate femei prezentate de către statele membre. Există un număr de asemenea uh, poziții în instituțiile europene unde statele membre sunt cele care uh, numesc uh, candidații. Și, în acest caz, recomandarea noastră ar fi că este important ca peste 10 ani, de exemplu, ca toate statele membre să respecte acest principiu al parității, să fie prezentat același număr de candidați femei și bărbați pentru diferitele posturi de conducere, pentru că dacă nu, din nou, vom asista la această mare diferență între uh, reprezentarea bărbaților și femeilor în aceste poziții. Există și alte propuneri, unele mai uh, minore, însă sper să avem timp și pentru a discuta lucrurile pe care le facem acum. Pe lângă acest raport am redactat o scrisoare adresată Parlamentului European. I-am atras uh, I-am atras atenția asupra acestor recomandări. Am redactat o scrisoare adresată și domnului uh, Van Rompuy și am propus ca aceste aspecte, aceste chestiuni legate de calitate și egalitate să fie discutate în cadrul grupului la, la un alt nivel care, care discută aceste discuții, care discută aceste aspecte. Ne-am implicat în uh, discuții cu propriile partide politice, cu grupurile politice, pentru a încerca să le convingem că regulile pe viitor ar trebui să fie schimbate pentru ca femeile să fie reprezentate în aceeași proporție în uh, alegerile viitoare. Apoi, aș dori să vă sugerez, să vă atrag atenția asupra unei campanii. Este vorba de cooperarea 50-50% la nivel european. Există o inițiativă la care participă diferiți uh, eurodeputați din diferite grupuri politice și mai multe grupuri de interese. Și dacă am avea un asemenea grup de 50%-50% în fiecare parlament uh, național, un grup la care să participe uh, persoane din diferite partide politice și să există un punct de contact și cu acea platformă în care se regăsesc organizațiile pentru femei, atunci cred că acțiunile ar fi mult mai uh, eficiente dacă, le, dacă avem aceleași acțiuni la nivel uh, european și la nivel național, pentru că așa am putea întâmpla, am, am putea învăța și ce se întâmplă în diferitele parlamente naționale. Și ideea acestei inițiative este că ar urma să discutăm despre alegerile europene și cu această ocazie uh, am putea să începem această campanie care să ceară candidați, atât femei cât și bărbați, pentru posturile de comisari și că egalitatea de șanse ar trebui să fie una din uh, temele principale ale campaniei electorale pentru următoarele alegeri europene. Și am cere tuturor actorilor politici să țină seama de acest lucru. În plus, am avea șansa să ne întâlnim și să ne implicăm în diferite activități din uh, campania, din campania electorală. Să sprijinim, de exemplu, candidaturile uh, unor uh, femei care intră acum pe, pe plan uh, european și se află într-o poziție eventual defavorabilă. Uh, Aș dori să vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit întreaga listă a opțiunilor prevăzute în acest uh, raport. Cred că a fost, a, a meritat să vă dau mai multe detalii pentru a avea apoi o discuție cu atât mai interesantă. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc, doamna Pietikainen, spune președintele. Mi se pare excelent că ați trecut prin toate aceste puncte de detaliu, pentru că raportul adoptat uh, în Parlamentul European conține un număr de măsuri tangibile. Nu sunt doar cuvinte frumoase pe care le regăsim în acest raport, ci elemente cât se poate de concrete. Nu, sunt sigur că veți alerga cu toții să citiți toate rapoartele Parlamentului European în detaliu, însă vă rog insistent să acordați atenție raportului doamnei Pieticainen, pentru că veți găsi acolo elemente cât se poate de utile și sunt încântat că Parlamentul a adoptat acest raport. Acum aș dori să deschid dezbaterea. Mm, mulțumesc uh, încă o dată, doamne Pietikainen, uh, sper că veți putea rămâne alături de noi pentru dezbatere. Am aici o listă de înscrieri la cuvânt. Însă nu vreau să am o atitudine prea scandinavă și să fiu extrem, extrem de strict cu timpul de vorbire, dar v-aș ruga totuși să formulațiile cât mai succint. Doamna Tom din Estonia, vă rog. nii nüüd on kuulda aitäh vabandust ma tänan selle võimaluse Vă mulțumesc. Mulțumesc de asemenea pentru ocazia de a lua cuvântul. Acest raport uh, a fost într-adevăr foarte interesant. Însă aș fi dorit să discutăm puțin și ce s-a discutat în panelul anterior. Colegul nostru din Polonia a întrebat atunci dacă femeile în mass media uh, sunt uh, suficient de reprezentate, spunând că mai degrabă nu. În calitatea mea de fost jurnalist, știu prea bine că poate criza actuală e una profundă, dar ea ne oferă de asemenea ocazia să ne facem vocea auzită mai mult, pentru că tot ce ține de siguranța socială, de educație, uh, vor fi uh, acoperite în presă tot mai mult. Și cred că sunt multe femei astăzi care au multe de spus de tot ce ține de sfera uh, afacerilor sociale, dar care poate știu mai puține despre uh, securitatea statului sau despre afacerile militare. Iar acest lucru e de înțeles. Și aș dori să fac un apel către femei pentru a lua cuvântul mai des despre lucrurile pe care le cunosc bine. Și, încă o dată, cred că această criză ne oferă șansa de a fi ascultate mai mult. Am ascultat uh, cele spuse de dumneavoastră și, spre surpriza mea, am aflat că 19, cele 19 deputate din Parlamentul Estonian sunt uh, toate membre ale uh, Comisiei pentru Afaceri Sociale, iar Comisia pentru Afaceri Externe nu uh, are nicio reprezentantă de sex feminin. Prin urmare, suntem singurul stat membru care nu are, uh, uh, care, uh, gra, care are graniță cu Rusia și cred că femeile sunt mai buni negociatori. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul Antitop din Grecia. Σας ευχαριστώ για δεύτερη φορά. Mulțumesc foarte mult, dar am dat cuvântul pentru a doua oară astăzi. Această prezentare a raportului a fost remarcabilă. Pactul European pentru Egalitatea de Gen pentru paritate a încercat să șteargă discrepanțele dintre bărbați și femei în ce privește um, locurile de muncă, poziția socială și asta printr-o reprezentare paritară în întreprinderi. Dar asta nu înseamnă că lucrurile s-au și întâmplat așa. În parlamentele naționale ne confruntăm cu uh, probleme serioase. Ședința de azi dimineață a arătat că ne confruntăm cu toții cu probleme grave. Și iată, chiar și în Parlamentul European. Toți spunem că e nevoie de mai multe femei, în primul rând pe piața forței de muncă. Apoi, femeile ar trebui să fie mai prezente în toate instanțele unde se iau decizii. Și știm cu toții că a concilia viața privată cu viața profesională este determinantă pentru o veritabilă egalitate a șanselor pe piața muncii. Abia apoi vom putea trece la etapa următoare, care este nivelul politic. Eu însă provin dintr-o țară și dintr-o societate patriarhală. Acest lucru a fost deja menționat în uh, dezbaterea anterioară. Sunt căsătorită și am trei copii. și uh, pot să-i spun colegii din Estonia că soțul meu nu mi-a solicitat să fac o alegere între uh, familie și carieră. Pentru că deja uh, în momentul căsătoriei aveam niște realizări profesionale. Însă, de exemplu, sectorul agricol este dominat de bărbați. Personal, uh, am uh, avut șansa ca soțul meu să nu mă pună să fac o uh, astfel de alegere. Femeile și bărbații care muncesc în Parlamentul Elen sunt oarecum pe picior de egalitate, însă în guvern Există două femei, dintre care una este vicepreședintă și uh, în total, dintre cei 300 de deputați greși, doar 60 uh, sunt femei. Doamna Podimata uh, este femeie, nu așa, în delegația Elena și la Parlamentul European și credem că proporția, paritatea ar putea suferi ameliorări dacă e să vorbim despre cote. Acum, dacă e să vorbim despre partidele politice, e clar că e nevoie de o mai bună participare a cutărui sau cutărui partid politic. Și aici femeile ar trebui să capete poziții de mai mare responsabilitate. Aș dori să mai adaug că criza economică este o criză a sistemului capitalism și că ea afectează mai mult femeile. Cum ați spus și dumneavoastră, ar trebui poate să avem în vedere o conferință sau un seminar eh, strict pe această temă. Femeia și criza economică și vă atrag atenția asupra unui eveniment petrecut în Grecia anul, săptămâna trecută. Presa a spus că în ce privește cotele paritare în uh, consiliile de conducere ale întreprinderilor, fie că e vorba de sectorul privat sau de um, întreprinderile, instituțiile publice, ar trebui uh, să funcționeze potrivit unei legislații din anul 2000. Pentru mine este foarte grav că, deși ne dorim o mai multă participare a femeilor, uh, toate uh, inițiativele merg în direcție inversă. Întrucât uh, și colegele mele trebuie să ia cuvântul, am să mă opresc aici, mulțumindu-vă încă o dată și doresc să vă transmit din partea poporului grec un mesaj de optimism, în special uh, către popoarele din sudul Europei. Iată, noi grecii suntem încă în picioare, în ciuda campaniilor de difamare al căror obiect am fost și uh, în ciuda criticilor care mi s-au adus. În concluzie, vreau să vă spun că în această sală în care ne aflăm acum, toți cei care susțin această inițiativă și transmit mesajul uh, nostru în toate limbile. Mă adresez așadar interpreților din cabină. Nu pot să le spun decât felicitări și mă gândesc că în cazul interpreților ar trebui să existe o cotă pentru bărbați, pentru că această meserie este o cucerire a femeilor. Mulțumesc! Eh, på elakt skandinaviskt maner eh, införa ett de data aceasta am să devin scandinav în atitudine și am să introduc o limită de timp pentru luările de cuvânt și anume 3 minute. Există mulți înscriși la cuvânt și ar fi bine ca toată lumea să uh, poată interveni, dar și ca doamna Pieticane să vă poată răspunde. Uh, delegata Turciei. Yes. Uh, I am also the member of the education. Bună ziua. În uh, Turcia uh, reprezint uh, Comisia pentru Cultură și Educație și în această capacitate doresc să vă împărtășesc din experiența mea. În țara mea, ultimele amendamente constituționale bazate pe referendumul din 12 septembrie 2010 stabilește drepturi fundamentale pentru femei, introducând conceptul de discriminare pozitivă. În ce privește mm, grupurile vulnerabile, femei, copii și bătrâni. Acestea au de-a face și cu nivelul de educație. Cu cât aceste grupuri sunt mai puțin educate, cu atât ele devin mai vulnerabile. și um, se consideră că ele trebuie să beneficieze de un acces înlesnit la educație pentru a uh, își ameliora poziția socială. Uh, în Turcia lansăm uh, companii în care statul, media și sectorul privat se implică și au avut loc uh, evoluții remarcabile în uh, educație. În 98 6% uh, dintre băieți uh, beneficiază de educație, în timp ce 98,2% dintre fete. O altă problemă este educația femeilor adulte. Există campanii pentru școlarizare, deoarece numărul femeilor analfabete este um, foarte mare încercăm să eliminăm atât discriminarea cât și inegalitatea dintre gene, inclusiv din manualele școlare. Ca Parlament, uh, capacitatea noastră rezidă în a uh, elabora legislație, dar trebuie să putem promova drepturile femeilor și egalitatea de gen. Pe 8 martie 2012 am promulgat um, legea um, privind protecția familiei. Am transformat patru articole de lege într-un text legislativ substanțial. Uh, în acest fel putem proteja femeile supuse violenței conjugale și încercăm să răspundem nevoilor uh, femeilor, inclusiv uh, în uh, sectoare precum apărarea. Mai acordați un minut, vă rog? E o problemă reală, spune președintele. Un minut, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Pentru prima dată am uh, încercat să oferim asigurări sociale femeilor care muncesc pe cont propriu. în cazul femeilor care au pierdut uh, inclusiv 10% din uh, capacitatea de muncă, am oferit alocații ca să poată supraviețui de asemenea subvenții pentru văduve și uh, pensionare. Am oferit credite uh, mm, la mii de femei în cadrul unor proiecte de microcreditare și am uh, uh, făcut obligatorie instalarea de dispensare în zonele puternic industrializate. Am încercat să acordăm și dreptul la asigurare femeilor care lucrează în domeniul agricol. asigurările sociale sunt plătite de către angajator din fondurile pentru șomaj. În acest fel am ajuns la o acoperire de la 23 la 28%. Turcia acordă o importanță majoră egalității de gen și drepturilor femeilor. În acest context, ca o economie dintre cele mai dinamice în lume, ca și candidat uh, la Uniunea Europeană, doresc să reiterez dorința noastră de a coopera cu Uniunea Europeană, statele membre, în tot ce ține de promovarea drepturilor femeilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Mulțumesc, spune președintele. V-am oferit practic două minute în plus. Acum are cuvântul următorul vorbitor, doamna Vonta din Slovenia. Vă rog. Hvala lijepa. V našem parlamentu, slovenskem parlamentu, je... Bună ziua, reprezint Parlamentul Sloven. Și la ultimele alegeri am obținut ca uh, 1 pe 3 dintre deputați să fie femei și jumătate dintre ele sunt președinți în diverse comisii. Totuși ne confruntăm cu probleme. Există un singur ministru uh, femeie și e vorba de misul fără portofoliu. Și pentru că vorbim de segregare, știm cu toții cam ce ar trebui făcut. Și știm prea bine că există o mare diferență între ce ne dorim și viața reală. În uh, instituțiile politice constatăm adesea că subconștientul iese la suprafață, dacă îmi permiteți această formulă. Structurile noastre profunde ies la iveală și acest uh, lucru provine din rolurile noastre sociale înrădăcinate. Iată de ce femeile mm, nu o duc așa de bine în politică ca și bărbații și există mai multe motive pentru acest lucru. Femeile adesea Ehm, își pun întrebări, meditează asupra rolurilor noastre multiple în societate și trebuie să se confunte cu stereotipuri în uh, diversele dezbateri politice. Suntem adesea etichetate de către bărbați uh, cu multe astfel de clișee, stereotipuri legate de sexul nostru și mă refer la comportamente uh, care ar fi dependente de feminitatea mea. Într-o situație politică, asemenea lucruri se produc foarte des. Și un alt element, cât se poate de problematic, Și știu că sunt prezente aici femei din foarte multe zone diferite și societăți diferite, însă în societatea noastră, adesea, auzim critici ale femeilor îndreptate împotriva femeilor. Prin urmare, femeile însele exprimă astfel de critici. Pe de o parte, sunt victime, dar și cele care um, propovăduiesc asemenea uh, prejudecăți. Cred că ați menționat în raportul dumneavoastră una dintre soluții, și anume aceea de a ajuta femeile să comunice mai mult. Și asta la nivel global. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Îi dau cuvântul uh, delegate din Italia. Cercherò di mantenere i tempi, di mantenere i tempi. Voi încerca la rândul meu să respect timpul de vorbire. Doream doar să vă spun că reuniunea noastră are loc în așa, într-o perioadă de criză economică. Și, în special, țările aflate în dificultate știu că nu va exista o Uniune Europeană Federală fără statele din Sud. Dacă e să vorbesc despre Italia, Trebuie să spun că am fost, eu am fost uh, aleasă în Parlament. În Parlamentul Italian există 21% de uh, femei și doar uh, una este senator pe viață. Mm, doamna Montalcini, care a primit premiul Nobel. Procentele, așadar, pentru Italia, cel puțin, sunt uh, cât se poate de nesatisfăcătoare. Uh, la uh, Camera Deputaților există o comisie pentru egalitatea de șanse din anul 2000. Sigur că pas cu pas și puțin câte puțin putem schimba condițiile de egalitate, însă bună oară tinerele deputate au uh, avut copii pe parcursul legislaturii și a trebuit să revizuim legislația pentru concede, concediile de maternitate, care nu uh, uh existau, nu erau uh, prevăzute pentru uh, deputat. Ați auzit uh, vorbindu-se despre un uh, fenomen social care a atins uh, multe capitale europene. E vorba de ceva ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani în urmă și care a determinat uh, Camera Deputaților să acționeze. O colegă a vorbit despre participarea femeilor în societate, însă au trecut prin Camera Deputaților două legi care însă s-au făcut uh, sub influență externă. E un text discutat astăzi în Senat, dar a fost deja votat în Camera Deputaților, asupra alegerilor comunale. Pentru a respecta paritatea, noi am considerat că e preferabil să pornim de la nivelul local, din teritorii. Și poate că și în Europa ar fi bine să facem la fel dacă uh, rezultatele nu vin rapid, s-a aprobat în Italia și o a doua lege, și anume aceea finanțării partidelor, iar cele care nu ar respecta un anume procentaj dedicat femeilor vor fi penalizate financiar. V-aș aminti tuturor că problemele femeilor mm, aduc prejudicii calității administrației și vieții politice majoritatea legilor care sosesc în Parlamentul European sunt stimulate de întreaga Europa și, prin urmare, dumneavoastră aveți uh, o responsabilitate pentru a ajuta partidele politice și a da exemplul. Potrivit articolului 49 din Constituție, există o lege referitoare la partidele politice, însă, așa cum s-a făcut în cazul corupției și transparenței, trebuie să poată face ceva și pentru femei. Președintele, doamna Damieșca din Polonia are cuvântul. Dziękuję bardzo. Postaram się... Mulțumesc. Am să încerc să respect limita de timp. Sunt senator în Polonia. Lucrez la Comisia pentru Familie și Afaceri Sociale. Și mă ocup de niște proiecte foarte importante care au fost inițiate de ambele camere ale Parlamentului polonez. Noi am adoptat foarte multe legi legate de situația femeii în 2011. De exemplu, am adus modificări legii electorale privind paritatea pe listele electorale. Începând cu noul mandat din 2011, a intrat în vigoare această lege și are trei prevederi importante. Conform noii legi, pe listele electorale, atât pentru alegerile europene cât și pentru alegerile um, locale și regionale, femeile și bărbații trebuie să uh, participe în proporție de cel puțin 35% pentru fiecare gen. Apoi, dacă nu se respectă această condiție, există sancțiunea de a nu se înregistra anumite liste electorale, cele cu erori. Și apoi, Consecința este că acum femeile sunt în proporție de 25% în Parlament. În mandatul anterior se afla un Parlament într-o proporție de 20%, iar în Senat se află în proporție de 12%. Avem pentru prima dată un președinte al acestei camere, pentru prima dată în istoria Parlamentului. O altă lege în acest sens în Polonia a fost legea legată de combaterea violenței în familie și violența la adresa femeilor. Parlamentul a adoptat legea uh, relevantă în 2009. Programul Național pentru combaterea violenței în familie a fost creat și, uh, după aceea, a fost implementat la toate nivelurile administrației publice. S-au pus la dispoziție și instrumente pentru a se preveni în mod eficient violența în familie. Guvernul polonez a luat în 2009 decizia de a semna o convenție a Consiliului Europei cu privire la prevenirea violenței în familie. Știm că 12 state membre ale Uniunii Europene au semnat această convenție și Polonia li se va alătura în curând. Așteptăm doar uh, acceptarea unei modificări, pentru că o platformă, platforma civică, mă scuzați, partidul la guvernare din Polonia a depus o modificare referitoare la uh, viol și persecutarea pentru viol. Pentru că până acum în Polonia exista o procedură conform căreia victima trebuia să fie de acord pentru ca uh, făptașul să poată fi urmărit în justiție. Din păcate, e vorba de o prevedere ce datează din 1932, când se dorea să fie apărate victimele de uh, rușinea publică. Dacă nu sunt martori, procedura uh, judiciară nu poate fi începută fără acordul victimei. Acum dorim să modificăm această prevedere ca să poată, ca să poată fi posibil să fie urmărit în justiție făptașul. Și apoi o altă lege importantă este legea privind îngrijirea copiilor în vârstă de peste 3 ani în structurile de stat. Pentru că nu sunt suficiente locuri în structurile specializate de stat, de exemplu grădinițe, acestea nu vor mai fi considerate facilități de sănătate, ci facilități educaționale. Până acum uh, vor exista, um, până acum era așa, de acum înainte vor exista structuri specializate și în grădinițe serviciile vor fi oferite de personal specific. Și fondurile vor proveni din Programul Național de Sănătate, iar uh, educatoarele vor beneficia de Uh, asigurări de sănătate și alte avantaje dacă optează pentru această profesie. Se vor mai crea și alte facilități. Aș vrea să mai adaug că în fiecare an organizăm în Polonia un congres al femeilor, care devine din ce în ce mai uh, popular uh, în rândul politicienilor, chiar președintele și premierul participă la congres și acolo se discută problemele femeilor. Anul acesta am avut chiar și participare internațională, vă mulțumesc. Mulțumesc, să știți că nu mai avem atât de mult timp. Deci, acum are cuvântul doamna Olderi. Ursäkta mig. Tack så mycket för Mulțumesc. În Suedia avem egalitate de gen, avem paritate aproape în Parlament și în uh, guvern concediul parental este uh, organizat de așa natură încât femeile se pot ocupa de viața profesională și se pot implica chiar în procesul politic. Partidele politice au liste unde uh, femeile și bărbații sunt înscriși la paritate și femeile sunt încurajate să se înscrie pe listele de vot. Parlamentul este organizat de așa manieră încât femeile să uh, înțeleagă că este posibil să se combine munca politică cu viața de părinte. Avem săptămâni fără sesiuni plenare, avem și un grup uh, de referință uh, unde este uh, membră câte o femeie din fiecare grup politic și în acel grup discutăm chestiuni din Parlamentul European, le trecem în revistă și organizăm uh, seminare și formări ca să reușim să ne educăm și să reușim și noi să lucrăm mai bine în contextul legalității de gen. Membrii Parlamentului suedez beneficiază de servicii de preluare a copiilor, de îngrijire a copiilor, grădinițe, când lucrăm în Parlament. Avem și dreptul la concediu parental și uh, când, un deput, când o deputată sau un deputat este în concediu parental, următorul de pe lista partidului îl înlocuiește sau o înlocuiește uh, pe perioada respectivă. Ce ne lipsește în Suedia, de fapt, este o comisie specifică pentru egalitatea de gen, pentru că uh, această politică ține de Comisia de Ocupare. Iar toate chestiunile de ocupare de gen nu sunt tratate doar de comisia respectivă, ci sunt incluse transversal în activitatea tuturor comisiilor. De fapt, fiecare comisie parlamentară trebuie să analizeze politicile și din perspectiva egalității de gen. În Suedia am învățat că trebuie să recunoaștem că și bărbații și femeile sunt părinți și trebuie să-și asume răspunderea pentru asta. Și bărbații și femeile trebuie să aibă dreptul să muncească pentru a-și câștiga traiul, însă au și dreptul la angajament politic și la o carieră. Mulțumesc! Ultimul vorbitor înainte de doamna Pietikainen este doamna Laurisch din Germania. Vă rog. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Știu că trebuie să fiu subcintă. Drept urmare, Mă voi limita la două puncte. Pe de-o parte, în uh, Constituția din Germania se spune că promovarea egalității de șansă este un obiectiv politic. Deci este, acest lucru este prevăzut în Constituția. Însă, eu am impresia că nu ne preocupăm neapărat doar de deputate, așa cum am auzit, uh, unele lucruri interesante din partea antevorbitoarelor. Noi ne preocupăm mai degrabă ca în uh, legislație uh, să ne implic, să atragem cât mai mult opinia, opinia publică. Am, avem un document în care Uh, prezentăm pur și simplu care sunt instituțiile, instituțiile care nu sunt atât de cunoscute în opinia publică și am observat, de exemplu, că în cadrul unei uh, fundații care se ocupă de uh, probleme legate de mamă, de relația între mamă și copil, nu se regăsea uh, Uh, nicio femeie. Deci nu cred că așa ar trebui să fie ocupate pozițiile în diferite fundații și instituții. Până la urmă este vorba de detalii, dar detalii care sunt importante pentru a înțelege mai bine imaginea de ansamblu. Deci nu ar trebui să uităm de aceste uh, locuri care la prima vedere nu sunt importante, dar care ne ajută să înțelegem cum poate să devină această politică de susținere a egalității de șanse cât mai eficientă? așa cum ne cere de fapt și Constituția. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are doamna Pietikainen cuvântul pentru concluzii și pentru a răspunde la comentarii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, stimați colegi, stimate colege, pentru cele spuse. Câteva idei. Sunt de acord cu comentariile pe care le-am auzit și anume că există anumite probleme la ora actuală din cauza um, crizei economice. Se pare că dezbatele, dezbaterile s-au îndepărtat de chestiunea egalității în anumite cercuri. În al doilea rând, o noțiune foarte importantă este marginalizarea și ocuparea pozițiilor de rangul 2 care afectează femeile, mai ales în statele membre care au mari probleme economice. Nu trebuie să uităm că uh, avem o răspundere și față de ele. Apoi a fost menționată presa, mass media, este un domeniu în care putem face cu toții ceva. În al patrulea rând, s-a vorbit de sancțiuni. E foarte bine că facem schimb de bune practici. În unele state membre sunt exemple foarte bune uh, pe care celelalte ar trebui să le examineze îndeaproape. Am auzit acum și mai multe exemple de bune practici și sper că vom reuși împreună să facem schimb și pe viitor de păreri și de bune practici. Mulțumesc mult și sper că uh, dacă vă interesează veți transmite acest mesaj mai departe după ce uh, vă întoarceți acasă, să discutați și cu colegii și să realizăm o legătură cu Parlamentul European și cu Comisia noastră pentru o cooperare în acest sens. Am înțeles că nu mai am prea mult timp la dispoziție. Iată că domnul președinte este milostiv și mi-a mai acordat câteva minute în plus. Aș vrea să vă mai rog, în legătură cu reacțiile dumneavoastră viitoare, să vă gândiți la întrebarea cum putem să cooperăm mai bine pe viitor. Avem COSAC, avem acest tip de reuniuni, sunt uh, o soluție foarte bună, minunată, însă cred că nu e întotdeauna posibil să uh, reușim cu toții să călătorim în statele membre, noi cei de aici, sau dumneavoastră să veniți la Bruxelles. Ar fi foarte bine să găsim o cale de a coopera la nivel național și uh, la nivel european, bineînțeles, și să vedem cum vă putem susține în chestiunile importante în diferitele state membre. Campania 50-50% este un pas în această direcție și v-aș ruga să uh, ne transmiteți o reacție, să ne spuneți cum credeți că ar fi mai bine să procedăm. Dacă mă mai lăsați să vorbesc un pic, în legătură cu chestiunea presei aș vrea să mai spun ceva. Este vorba aici de uh, reduceri, de efectele negative și de faptul că e foarte greu să guvernăm prin legislație sau prin orice fel de alte acțiuni. E vorba de acțiunile noastre personale și de cum noi femeile și alți colegi menționăm inegalitățile și cum uh, facem cunoscute problemele situației existente. Se tot dezbate, de exemplu, despre contingente. Sunt convinsă că vom auzi mai multe în câteva minute când va sosi doamna comisară Reding. Pur și simplu mă doare sufletul când colegele femei uh, intervin pe această temă și spun că contingentele uh, nu sunt uh, o soluție corectă pentru că trebuie alese nu femei, ci femei competente. Ele spun că numai competența ar trebui să fie temeiul pe care se aleg diverse persoane în diverse funcții. Însă, contingentele nu înseamnă că trebuie să alegem femei incompetente. Mai ales spun asta pentru că sunt și eu o femeie pe un post important. Și sigur că vrea, dar dacă aș spune că vreau să fiu aleasă pentru competență și nu pentru că sunt femeie, implic atunci că o femeie nu e competentă. Și implic că uh, dacă mi se permite să stau aici, e ca și cum aș spune colegilor, uitați-vă la mine, eu stau aici pentru că eu sunt competentă, dar voi care luptați pentru contingente, luptați pentru contingente pentru că nu sunteți competente. Și dacă ați fi destul de competente, ați fi și dumneavoastră aici alături de mine. Și nu v-ați mai gândit atât la contingente. Sunt de, eu sunt destul de sigură că cele care sunt împotriva contingentelor nu asta vor să spună de fapt. Însă prea adesea se întâmplă să se transmit astfel de mesaje neintenționat, pe care nu le remarcăm, nu ne dăm seama practic că chiar noi spunem că femeile sunt mai prost plasate și că orice fel de acțiune de a crea condiții egale este de fapt o metodă incorrectă sau nejustificată. Trebuie să avem grijă în astfel de chestiuni, să avem grijă cum punem problema cum vorbim cu colegele femei și despre ele, pentru că e foarte important. Încă un lucru mărunt. Uh, Eu personal ce fac? De exemplu, dacă se poate da exemplu o femeie, dacă se poate cita o femeie, dacă se poate să, se, să fie lăudată o colegă. Niciodată n-ai nimic de pierdut dacă faci așa ceva, ci pur și simplu arăți faptul că o altă femeie a spus ceva inteligent, a făcut o propunere pozitivă, a făcut un lucru important. Și eu, când lucrez, uh, dacă reușesc să pun în legătură o femeie inteligentă cu o rețea bună sau o femeie competentă sau un bărbat aceste acțiuni nu mă fac să pierd mai mult de un minut, două și nu mă fac să pierd nimic, absolut nimic. Din contră, ci ajută pe altcineva, ajută o femeie în strădania ei de a atinge obiective politice și de a obține un post mai bun și de a lucra mai bine. Eu cred că dacă am lăuda o femeie pe zi, ar fi foarte bine ca să cooperăm și să uh, Uh, pregătim terenul pentru colegele noastre. Cred că am putea face acest lucru zi de zi ca să ne ușurăm cumva viața. Și ce putem face, de asemenea, este să dăm un exemplu pentru fete, pentru tinerele fete, să le arătăm că e bine să fii femeie și că poți fi femeie și în același timp premier sau președinte și că o femeie politician e un lucru bun și cumva normal e parte dintr-un vis, dintr-un vis frumos. Fetele se pot gândi, uite și eu când am să fiu mare, am să fiu deputată. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Pietikainen! Este întotdeauna minunat să vă ascultăm. Am, am auzit și foarte multe contribuții interesante din sală Ni s-a prezentat situația din diverse state membre și aș dori și eu să mai uh, spun două lucruri. Uneori se zice că femeile ar trebui să aibă o influență mai mare în domeniul politic. Unii întreabă, adică ce înseamnă? Înseamnă că bărbații trebuie să se dea la o parte? Da, exact. Bărbații trebuie să se dea puțin la o parte, numai așa vor putea femeile să primească mai multă putere pentru că bărbații dețin majoritatea puterii, majoritatea pozițiilor de forță. E clar că trebuie să se dea la o parte. În ceea ce privește contingentele, după cum spunea doamna Pietikainen și după cum a spus și doamna Angelili, am și am spus-o și eu ieri, Poate că contingentele nu sunt un lucru extraordinar în sine, dar sunt un mijloc de a atinge un scop E vorba, de fapt, de drepturile omului aici și de discriminare. Haideți să o spunem așa. Eu nu sunt un mare susținător al contingentelor, însă e clar că sistemul actual trebuie să fie modificat. Pentru că, practic, la ora actuală avem un sistem de contingente masculine. Bărbații aleg alți bărbați. Bărbații sunt selecționați de bărbați și sunt numiți de bărbați. E un fel de sistem de contingente neoficial care este funcțional, chiar dacă nu există nicio prevedere scrisă despre el. După cum a spus doamna Pietikainen, nu cred că trebuie să spunem că femeile nu sunt competente. Se întâmplă uneori să nu fie suficiente femei candidate la un anumit post. Dar asta se întâmplă poate și pentru că bărbații au propriile lor rețele și există cumva un sistem de contingente masculine ar trebui poate să găsim un mod de a uh, demonta acest sistem de contingente care există la ora actuală și anume contingentele de bărbați. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbatere și vom trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Am să încerc a, să mai trag puțin de timp, spune președintele. Ba nu, doar glumeam ca să o presez un pic pe doamna comisar Reding. Så jag har eh, den stora äran att då få välkomna... Este o mare onoare pentru mine să-i spun eh, bun venit, doamne comisar Reding. Mă bucură că ați găsit timpul pentru a veni alături de noi să participați la această dezbatere și așteptăm cu nerăbdare să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis -vis de această temă. Înainte uh, de a, de a vă da cuvântul, permiteți-mi totuși să dau cuvântul doamnei Angelili pentru o intervenție scurtă. Doamna Angelili, vă rog. Vă mulțumesc. Voi fi foarte succintă pentru că avem în spate două zile foarte obositoare. Aș dori să-i mulțumesc din inimă, doamne comisar Reding, pentru că a venit, a dat, a răspuns pozitiv invitației noastre. Vivian, nu îți voi recita toate faptele pe care tu le cunoști uh, mai bine decât mine, însă aș dori să-ți spun două lucruri. Evenimentul uh, pe care l-am avut uh, astăzi, dezbaterea pe care am avut-o astăzi, ne-au demonstrat că avem cu toții același obiectiv. Este vorba ca instituțiile europene să devină un model. Nu putem să spunem statelor membre, asta trebuie să faceți, pe de altă parte, noi, instituțiile europene, uh, să avem o inegalitate din punct de vedere al reprezentării egale între bărbați și femei. Pot să vă dau un exemplu legat de Banca Centrală Europeană. Și în istoria Parlamentului European este clar că există o situație de, de inegalitate. Din cei 29 de președinți ai Parlamentului European, doar două persoane au fost uh, femei. Deci instituțiile europene sunt cele care trebuie să devină un model. În al doilea rând, noi suntem pregătiți să te sprijinim în lupta pe care urmează să o duci pentru a introduce, pentru a introduce contingentă. După cum a spus domnul Gustafson, obiectivul nostru este de a modifica sistemul și dacă aceste contingente vor fi instrumente utile pentru modificarea sistemului, atunci trebuie să le avem. Doamna Pietikainen a spus că a fost uh, uimită când a auzit că cineva pretinde că aceste contingente uh, sunt uh, contradictorii cu meritele. Nu ne dorim să introducem un sistem de contingente pentru a uh, avea oameni în poziții de conducere care nu au merite. După cum am spus deja de dimineață, 60% din absolvenții de um, facultăți sunt femei, deci nu, nu putem pune sub semnul întrebării um, meritele femeilor. Mă rezum uh, la atât în introducerea mea și doresc să vă mulțumesc pentru bătăliile pe care le-ați purtat în numele Comisiei, mai ales când vine vorba de drepturile uh, femeilor în general și de drepturile cetățenilor europeni. Domnul președinte, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și bună ziua tuturor. Știu că ați uh, lucrat intens în uh, aceste două zile și noi ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, pe sprijinul parlamentelor naționale, pentru că egalitatea de gen și, în general, egalitatea în, societatea, în societățile noastre ține de nivelul european și, în același timp, uh, este un lucru care trebuie să devină o realitate la nivel național, regional și local. Doamna vicepreședinte a Gen Lili are dreptate. Noi suntem cei care trebuie să dăm un exemplu. Eu mi-aduc aminte că în momentul în care domnul Barroso și-a construit uh, comisia, cât de mult a trebuit să intervină pe lângă guvernele naționale, astfel încât acestea să numească candidați atât bărbați cât și femei, pentru că, uh, pentru, pentru că exista o alegere. Până la urmă, a reușit ca 33% din membrii comisiei să fie femei. Nu este o cifră perfectă, dar nu este nici rea în același timp. Și în același timp, pot să vă spun că încercăm să ne rezolvăm temele de acasă la noi în administrație, la nivelul uh, managementului de top la Comisia Europeană, suntem la un procent de 27% de femei am, ne-am depășit deja obiectivul, drept urmare vom ridica puțin ștacheta. Pot să vă spun că în administrația mea 80% din femei se găsesc la managementul de top și 60% din femei în managementul uh, mijlociu. Drept urmare, <laughs> cred că avem nevoie într-adevăr de contingente, mai degrabă pentru bărbați, nu pentru femei. Uh, însă nu aceasta este tema discuției noastre de astăzi și haideți să mă refer direct la punctul trecut pe ordinea de zi, pentru că avem într-adevăr o problemă reală în societățile noastre. Deci, uh, direcția generală pe care o conduc eu este excepția de la regulă și știm că situația este alta în uh, statele membre și la nivel european. Faptul că Comisia lucrează la un uh, instrument legislativ pentru o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în consiliile de administrație a societăților comerciale nu a apărut din senin. Știți foarte bine că Uniunea Europeană are o competență de a legisla, de a face propuneri legislative din, pentru egalitatea de gen. Acest lucru se regăsește în uh, primul uh, tratat din 1957, în tratatele de la Roma, unde se inclida, in, sunt incluse prevederi care interziceau discriminarea pe, uh, pe motive de sex. Este foarte interesant să știm care a fost contextul acestei, acestor uh, prevederi. În momentul respectiv, în, moment, în 1957, când tratatul de la Roma a fost elaborat, această propunere a apărut din uh, motive în principal economice. În perioada respectivă, Franța, de fapt, dorea să elimine distorsiunea uh, competitivă între societăți care aveau uh, sedi în diferite state membre. Franța adoptase deja prevederi care impuneau o plată egală între, pe, pentru femei și pentru bărbați și, drept urmare, s-a temut de uh, forța de muncă ieftină reprezentată de femei în alte state membre, cum era Germania, de fapt, care ar fi reprezentat un dezavantaj din punct de vedere economic pentru Franța. Deci vedeți că dacă este să studiem uh, istoria, uneori uh, vedem unele evoluții interesante și poate vă aduceți aminte că în 1979 Curtea Europeană de Justiție a luat o decizie pe baza articolului 119 a tratatului, conform căruia obiectivul, țelul nu era unul pur economic, ci și unul social. Deci, începuturile au fost economice și a fost nevoie de o perioadă care a durat până în 1976 pentru ca Curtea Europeană de Justiție să adauge dimensiune economică și dimensiunea, o dimensiune socială. Astfel s-a contribuit la progresul social și la îmbunătățirea condițiilor de muncă. Însă, chiar și în ziua de astăzi, obiectivele economice și sociale ale, ale egalității de gen reprezintă uh, ambele părți ale aceleași monede. Poate vă aduceți aminte um, hotărârea importantă a Curții Europene de Justiție din mai 1971, hotărâre care a reprezentat punctul de plecare a tuturor lucrurilor întâmplate în următorul deceniu. A fost o primă hotărâre legată de mai multe cazuri aduse de Gabriel Defen în, uh, împotriva companiei Sabena, Uh, era un, uh, Gabriel era un, o soțitoare de zbor și se plângea că nu este plătită în același uh, mod. Hotăr, hotărârea spune că acest principiu, aceeași plată pentru aceeași muncă, trebuie pus în aplicare în mod direct și uh, trebuie pus în aplicare de tribunalele naționale. Acesta reprezintă, de fapt, începutul egalității de gen în Europa și știți foarte bine ce s-a întâmplat după aceea, în anii 70. Uh, au existat uh, măsurile legislative de egalitate la locul de muncă, plată egală, uh, promovarea pregătirii profesionale. Următorul pas a fost directiva referitoare la, la securitatea socială, la um, persoanele fizice autorizate, vă aduceți aminte regulile referitoare la concediul de maternitate și de paternitate și așa mai departe. Și pot să vă spun că nu um, inventăm lucrurile de la început. Este vorba de un proces continuu în care s-au implicat bărbați și femei, uh, politicieni și judecători, pentru că Curtea Europeană de Justiție și sutele de hotărâri la care a ajuns referitoare la egalitate reprezintă o uh, jurisprudență importantă. În acest moment pregătim următorul pas în această tradiție lungă. Propunerea mea legată de un instrument legal care să prezintă o egalitate între Uh, sexe în consiliile de administrație și propune să garanteze că acest uh, principiu de egalitate să, fie, uh, să ducă la o egalitate în practică, o egalitate la toate nivelurile. Abordarea noastră se bazează pe ideea unor acțiuni pozitive. Știți că în parlamentele naționale există, se pune în aplicare acest principiu al acțiunilor pozitive, este un principiu care face parte din legislația europeană deja de câteva decenii. Se regăsește în articolul 157 al tratatului și un lucru nou în articolul 23 al Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Deci avem pe de o parte tratatul și pe de altă parte Carta Drepturilor Fundamentale care și în plus avem uh, jurisprudența Curții Europene de uh, Justiție, care, des, care despre acțiunile pozitive spune că ar trebui să uh, remedieze o situație de dezechilibru între bărbați și femei într-un sector specific. Asemenea, acțiuni trebuie să fie adecvate și proporțion, proporționale, ca și orice uh, acțiune la nivel european. Uh, Haideți să, să discutăm acum despre acest instrument. De ce trebuie să accelerăm progresul înspre o reprezentare echilibrată a bărbaților și femeilor în consiliile um, superioare? Ei bine, pentru că, în primul rând, este vorba de egalitate, însă nu doar despre egalitate. După cum v-am spus, um, inițial era un aspect uh, economic care a tras după sine, după sine anumite drepturi. Dacă este să analizăm aspectul economic, există argumente um, economice solide pentru a susține reprezentare egală a bărbaților și femeilor în consiliile de administrare societăților comerciale. Deci, acțiuni noi din partea Uniunii Europene în acest domeniu vor aduce uh, după sine, uh, cu sine uh, niște consecințe economice importante. Vor duce la crearea de noi locuri de muncă, de exemplu. Pe ce ne bazăm această afirmare? Ei bine, suntem norocoși că avem la dispoziție o serie de studii, tot mai multe studii sunt finalizate, pe de altă parte, și nu este vorba doar de studii din partea unor ONG-uri sau uh, a unor universități, ci sunt studii făcute de mediul de afaceri, Deutsche Bank, McKinsey și așa mai departe. Nu toate sunt organizații uh, feministe. Cu toate acestea au ajuns uh, cu toții la aceeași concluzie, conform căreia există o legătură între prezența mai multor femei în poziții de top și performanța uh, superioară din punct de vedere economic a unei societăți comerciale. Cu alte cuvinte, dacă femeile se regăsesc în pozițiile de luare de decizii în societăți comerciale, acestea vor uh, performa din punct de vedere economic mai bine decât uh, societățile în care nu se regăsesc uh, femei în pozițiile de conducere. Din aceste motive, propunerea la care lucrează Comisia nu va veni doar din partea comisarului care este responsabil pentru egalitatea de gen, adică eu, ci va fi elaborată împreună cu comisarii care se ocupă de aspectele economice. Este vorba de uh, vicepreședintele Comisiei Tajani, care se ocupă de antreprenoriat și um, industrie, domnul uh, Ren, domnul Barnier, care se ocupă de piața internă și comisarul Andor, care se ocupă de ocuparea locurilor de muncă. O femeie și patru bărbați. Drepturi, egalitate și beneficii economice. Acestea sunt cuvintele cheie. Cred că cunoașteți cu toții faptele și cifrele. Cunoașteți care este realitatea la dumneavoastră acasă. Dacă este să discutăm de o medie europeană în Consiliile de Administrare a Societăților uh, Comerciale, 86,5% din membrii acestor uh, consilii sunt bărbați, deci femeile sunt 13,5%. 97,4% dintre cei care conduc aceste consilii, consilii sunt bărbați, doar 2,4% sunt femei și acestea sunt uh, mediile, aceasta este media europeană, există diferențe foarte mari între situația dintre statele membre. În același timp, datorită faptului că atât de puține femei sunt în uh, consilii de administrație, 60% din absolvenții de universități sunt femei. Este din nou o medie europeană. Deci există un talente foarte multe pregătite, dar cumva aceste talente nu ajung în ciclul economic real. Tocmai deci, acesta este un motiv principal și pot să vă spun că nu suntem singurii care facem aceste eforturi. Uh, sectorul uh, afacerilor a, ne-a pus la dispoziție asemenea studii. Există și foarte multe uh, școli, universități de afaceri care Uh, pun la dispoziție cursuri care să pregătească femei pentru a ocupa aceste uh, poziții. Femei care au experiență în management și care ar putea ocupa uh, poziții în consiliile de administrație imediat. Există un număr de 8.000 de femei pe, care sunt pregătite, sunt talentate, sunt sunt acolo, doar că nu au șansa de a urca pe această scară ierarhică și noi, ca economie, pierdem o șansă, neintegrând aceste talente în uh, sistem și pierdem toate aceste rezultate pozitive despre care discută aceste studii. Doar dacă vom reuși să integrăm mai multe femei la nivelul de top, dar în totalitate, de altfel și în, uh, pe piața de muncă în totalitatea sa, doar așa vom reuși să fim mai competitivi și să creăm mai multe locuri de muncă. Uniunea Europeană și-a stabilit uh, ca obiectiv să crească rata de ocupare a locurilor de muncă pentru adulți la 75%. Acest lucru va fi posibil doar dacă, și, dacă vom implica și femeile. Deci avem nevoie de mai multe femei pregătite și avem nevoie de mai multe femei care să ia decizii la nivel înalt, să devină modele pentru alte femei și să ajute acest uh, proces de pregătire a mai multor femei pentru aceste poziții. În legătură cu nivelurile acestea înalte, în martie 2011 am uh, invitat uh, societățile comerciale să semneze o declarație de angajament voluntară conform căreia să crească reprezentarea, procentul reprezentărilor femeilor cu 30% până în 2015 și cu 40% până în 2020. Și ce s-a întâmplat din 2011 până acum? Un an mai târziu am analizat situația și v-am prezentat uh, rezultatele acestei analize din 5 martie 2012 în care am vrut să vedem dacă acest angajament pe care și l-a luat lumea corporatistă a dus la modificarea statisticilor. Deci am dat o șansă autoreglementării și am vrut să vedem care a fost rezultatul acestei autoreglementări. Într-adevăr, s-a manifestat o modificare. Pentru că în anul 2011 numărul femeilor prezente în Consiliul de Administrare a societăților comerciale listate la bursă a crescut cu 1,9%. De ce spun că este o modificare? Ei bine, în anii anteriori crescuse doar cu 0,5%. Deci, am prezentat această, am văzut care este situația și am spus că nu vom aștepta Uh, la nesfârșit, ci ne dorim <laughs> o acțiune, un progres mai rapid sau cel puțin mai puțin lent decât s-a întâmplat în anii anteriori. Ce s-a întâmplat? Am văzut că această modificare, deci am trecut de la 0,5% la 1,9%, s-a datorat în principal statelor membre care au introdus anumite contingente în statele respective. Este vorba de 11 uh, state membre uh, cărora li se alătură Norvegia, care au, diferi, care au ales diferite soluții legislative, inclusiv contingente uh, obligatorii pentru a consolida egalitatea de gen în uh, consiliile de administrare. Sunt sigur că există în această sală membrii parlamentelor uh, naționale din Franța sau Italia, de exemplu, pentru a impune asemenea contingente în legislația națională și consecințele imediate a uh, legislației hotărâte au fost o creștere dramatică a femeilor în consiliile, în consiliile de administrație. Ce s-a întâmplat cu celelalte state membre? Ei bine, nu s-a întâmplat mare lucru. În uh, majoritatea statelor membre care nu au luat acțiuni referit mm, din acest domeniu, prezența femeilor în uh, consiliile respective a stagnat sau a scăzut, de fapt. Și după cum am spus, dacă avem această viteză de schimbare, vom avea nevoie de decenii pentru a ajunge la un echilibru. Tocmai de aceea trebuie să acționăm acum. Propunerea pe care o vom face reprezintă un alt pas, după cum am spus, în această lungă tradiție europeană de a asigura o egalitate de gen și drepturi egale și uh, se înscrie și în tradiția pieței interne economice. Ei bine, în uh, contextul elaborării acestei uh, propuneri, ne-am bazat pe principiile legislației europene. Unul din uh, principiile legislației europene este subsidiaritatea și proporționalitatea. Știu că, în calitate de parlamentar național, um, apreciați foarte mult aceste principii și a trebuit să ținem seama de ele. Și vă voi da șase exemple pentru a vă ilustra acest lucru. În primul rând, ne referim uh, doar la um, la procentul de 40% de femei care nu au poziții uh, executive în aceste consilii. Nu dorim să intervenim în deciziile de management pentru că acest lucru este contrar legislației europene. În al doilea rând, instrumentul legal ar trebui să se refere doar la societățile listate la bursă, cu excepția IMM-urilor chiar dacă IMM-urile ar fi listate la uh, o bursă. Apoi, în al treilea rând, calificarea. trebuie să fie criteriul decisiv pentru selectarea membrilor unui Consiliu de Administrație. Deci, până la urmă, talentul unei femei este ales și nu uh, o femeie pentru că este femeie. Este un lucru foarte important. Niciodată nu trebuie să mergem într-o direcție în care impunem femei în poziții de conducere doar pentru că sunt femei. Trebuie să impunem femei în poziții de conducere pentru că sunt calificate pentru poziția respectivă și textul prevede în acest moment că ca sexul subreprezentat trebuie să se bucure de uh, o șansă reală dacă are calificări egale. De asemenea, am prezentat, am inclus și o clauză de flexibilitate. Dacă o societate, dacă într-o societate comercială nu este posibil din partea angajatorului să găsească un candidat pentru sexul subreprezentat, pentru că nimeni nu este la dispoziție, atunci intervine această clauză de flexibilitate inclusă în propunerea noastră. Al cincilea element, orice legislație referitoare la contingente trebuie să fie uh, temporară. Există o clauză de expirare, pentru că obiectivul nostru nu este să avem acest contingent, ci să spargem tavanul, plafonul de sticlă. Și în momentul în care am făcut acest lucru, nu vom mai avea nevoie de contingent. Este vorba de un uh, instrument uh, provizoriu, temporar, pentru a sparge uh, acest uh, plafon, după care nu vom mai avea uh, nevoie de acest instrument. Apoi, al șaselea punct, statele membre um, pot alege sancțiunile care se regăsesc deja în uh, legislațiile naționale, sancțiunile pe care le vor impune societăților comerciale care nu respectă această legislație. Cred că este foarte important pentru dumneavoastră în comisiile în care lucrați, în parlamentele naționale, să cunoașteți aceste elemente. Deoarece aceste elemente vor fi discutate în curând de colegii dumneavoastră din Comisia pentru Afaceri Juridice atunci când vor analiza problema subsidiarității la nivelul legislației europene. În ce fel Ehm, se referă la principiul subsidiarității, această problemă va fi decisă în parlamentele dumneavoastră naționale. Deoarece subsidiaritatea este un principiu general al legislației europene. Înțeleg prin aceasta că problema trebuie să fie abordată de autoritatea de la nivelul Uh, local, cel mai de jos, care poate să rezolve problema în mod eficace și se ajunge la nivelul legislației europene numai dacă acțiunea națională este insuficientă pentru a atinge cu tare sau cu tare obiectiv. Și ori de câte ori Uniunea Europeană uh, legiferează în privința egalității de gen sau uh, în ce privește legislația companiilor private și istoria uh, Uh, se întoarce până în 1969, când s-au elaborat uh, reguli, de, uh, reguli pentru legea corporatistă, e bine, vom consolida legislația existentă sau care a fost dezvoltată la nivel național și va fi întotdeauna posibil ca la nivel național să se depășească propunerile uh, propunerile la nivelul legislației europene. În ce privește piața internă, se creează un uh, nivel echitabil pentru companiile Uniunii Europene, pentru că majoritatea companiilor noastre uh, desfășoară activități transfrontaliere. Propunerea încă este pe masa de lucru a Comisiei Europene. Ce v-am spus acum va figura probabil în această propunere, dar odată ce aceasta va fi uh, elaborată, voi fi din nou pregătită să o discut în detaliu cu dumneavoastră. Și știu că pot conta pe Parlamentul European, am încredere că pot conta și pe contribuția parlamentelor naționale. Pentru ca o decizie finală să poată fi luată, pentru că e limpede că e nevoie de această decizie, atât pentru societățile noastre, cât și pentru economiile noastre. Uh, I will try to speak in Swedish. Uh... Președintele, am să vorbesc din nou în uh, la suedeză. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar Reding. Cred că ne-ați explicat cât se poate de de uh, istoria acestei inițiative și ne-ați explicat de asemenea unele elemente specifice ale propunerii dumneavoastră. Ne-ați demonstrat cât de angajată sunteți în această cauză și e ușor pentru noi să vedem că uh, aveți uh, cele mai bune intenții. Știm că va trebui să ne părăsiți în curând. Iată de ce am să deschid dezbaterea fără întârziere, începând cu uh, doamna Romeva. Domnul Romeva. Uh, foarte pe scurt, vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră. Știți că aici, în Parlamentul European, aveți aliați puternici și, așa cum ați spus, vom duce mai departe această bătălie. Dar, referindu-mă la egalitatea de șanse, sau ceea ce numim paritate, există o altă dezbatere. Discutam a uh, Discutăm aprins despre diferența de salarii și uh, mă refer la uh, reformarea directivei în ce privește egalitatea de salarii. În comisia noastră nu vedem că ați lua în considerare uh, elementele pe care vi le-am solicitat. Ați putea să ne dați informații suplimentare în această problemă specifică? Uh, we take one more uh, and uh, uh I'm going to mix between MEPs and uh, Președintele, ehm, sunt înscriși la cuvânt atâți eurodeputați cât și eh, deputați din parlamentele naționale. Domnul Laurzi din Germania, vă rog. Ich bin natürlich ganz begeistert. Da, sunt foarte încântată că am putut să vă pot asculta. Uh, pentru că am uh, eh, am avut aceeași impresie după ce v-am ascultat și în uh, Uh, Germania, sunteți foarte hotărâtă pentru a asigura participarea egală a femeilor în consiliile de administrație. Voi transmite și comisiei noastre ce a spus aici, însă vă aduc aminte că discuția din Germania este una foarte controversată. Drept urmare, consider că avem nevoie de semnale clare din partea Bruselului și din partea instituțiilor europene în general. Cred că Uniunea Europeană pe viitor va fi competitivă doar dacă vom rezolva această problemă a egalității de șanse. Și cred că ne ancorăm, ne ancorăm de această problemă a contingentelor. Este o problemă centrală pe care vom uh, discuta și săptămâna viitoare și avem nevoie de o politică hotărâtă pentru egalitatea de gen, o politică care să se reflectă și în uh, parlamentele naționale și cam atât am dorit să spun până acum. Vă mulțumesc. President, you allow me to... Uh, Domnule președinte, dacă îmi permiteți să răspund la aceste întrebări și am să încep cu întrebarea doamnei Lauriș. Știu că e o problemă controversată, dar e vorba și de o problemă de leadership politic. Dacă noi, politicienii, facem doar uh, gesturi care nu sunt controversate, atunci cred că nu mai e nevoie de noi. Cred că trebuie să facem lucruri importante, necesare și indispensabile. Am urmărit acest dosar de mult timp și Din păcate, se pare că nu se poate rezolva această problemă fără a uh, interveni printr-o legislație specifică. Legislația nu este un scop în sine, ci instrumentul pentru a sparge acel tavan de sticlă despre care vorbeam. Într-o bună zi, uh, în mod automat, această legislație va fi depășită și sper să putem obține un impact rapid și puternic, pentru că e limpede că talentele feminine sunt disponibile și că aceste doamne vor putea căpăta locul de muncă pe care îl merită. Revenind la problema mm, diferenței de salarii între femei și bărbați. Avem o directivă în vigoare, ea datează din 2006 și în momentul de față, personal analizez în ce fel această directivă a fost implementată. În ce fel a fost, deci, pusă în aplicare în diversele state membre și am să elaborez un raport pe această problemă cât se poate de curând în anul 2013, iar pe baza acestui raport vom vedea în mod cât se poate de concret unde s-au înregistrat progrese și unde persistă discrepanțe. Așa încât apoi ne vom putea gândi la cum să ameliorăm directiva, să o schimbăm și așa mai departe. Dar toate acestea nu sunt suficiente. Ne continuăm activitățile, campaniile de sensibilizare la pentru uh, estomparea acestei diferențe salariare în companii. Încercăm să oferim instrumente companiilor, stagii de formare pentru cei care se uh, ocupă de așa ceva. Știți că există și uh, o zi europeană a plății egale. Anul acesta uh, a fost pe 5 martie și de ce pe 5 martie? Pentru că până pe 5 martie femeile trebuie să muncească fără a fi plătite, uh, tocmai pentru a compensa discrepanța salarială. Și abia de pe 5 martie uh, se poate uh, spune că lucrează pe bani. Acestea sunt niște calcule medii, statistice, desigur. Diferența pentru moment este 62 de zile. O dată pe an, organizăm și un uh, forum uh, al afacerilor pentru a beneficia de schimb de experiență cu uh, angajații și cu sindicaliștii care se consacră aceste problematici. Mm, materiale de informare sunt mereu disponibile. analiza a ceea ce s-a făcut, cum vă spuneam, va fi pe masa Parlamentului European anul viitor prin raportul meu. Uh, Mrs. Cochmarin, please. Domnul Cochmarin. President, Vă mulțumesc, domnul eh, președinte, vă mulțumesc, doamna Reding, pentru prezentarea și cuvintele dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru că insistați și vă mulțumesc pentru curajul de a face această propunere. Am văzut ce val, uh, ce reacții adverse au, a stârnit această propunere, chiar dacă uh, această propunere se, nu se referă la, la consiliile de conducere a societăților, ci la consiliile de administrare a societăților comerciale. Mă bucură că propunerea dumneavoastră a fost pregătită un timp uh, îndelungat și se uită de acest uh, lucru. Deci nu este vorba de o propunere care a apărut din senin, o propunere spontană, ci este o propunere foarte bine gândită. Ați discutat cu societăți comerciale, ați organizat uh, un, proces, un proces de consultare publică și știu că, într-adevăr, există această atitudine, societățile ar trebui să se autoreglementeze, dar dacă acest lucru nu se întâmplă, politicienii sunt cei care trebuie să intervină. Și exact acest uh, lucru s-a întâmplat. Ați intervenit pentru că progresul uh, din partea societăților comerciale a fost prea redus. Reprezentanta Bundestagului german a tras atenția asupra faptului că această discuție este una controversată, mai ales în Germania, dar, tocmai în acest context, coerența din partea noastră este foarte importantă și Parlamentul European a, a cerut și a sprijinit a, comisiei. Deci, 80% din a, europarlamentari a spus comisiei că se așteaptă din partea ei să facă o propunere legislativă corespunzătoare Drept urmare, sper că în curând vom putea discuta o asemenea propunere legislativă și pot să vă spun că grupul politic al liberalilor va sprijinit și, va, și în trecut și vă va sprijini și pe viitor. În mod uh, foarte interesant, mi se pare că Serviciul Juridic al Bundestagului German consideră că o asemenea propunere ar respecta Constituția germană, dacă este vorba de, după cum am spus, de Consiliul de administrație a societăților comerciale. M-ar interesa să știu care este părerea dumneavoastră referitoare la calendar. Ce ar trebui să facă și Parlamentul European? Pentru că pe noi ne supără, ne supără reacția Consiliului, ne supără faptul că un grup de state membre uită de fapt care este temeiul juridic al activităților uh, noastre. Um, au uh, elaborat o scrisoare cu cuvinte plăcute, dar din care transpare uh, foarte clar supărarea lor și resping o propunere a Comisiei și Parlamentul mi se pare că nu poate să accepte o asemenea atitudine din partea statelor membre. Doamna comisar, mulțumesc! <clears throat> Într-adevăr, a existat o foarte lungă mm, perioadă de pregătire a, acestei proceduri. Nu se intervine pe o piață cu prea multă ușurință. Dacă într-adevăr intervenim în lumea afacerilor, acest lucru trebuie să fie justificat de niște motive foarte concrete și întemeiate. Aceste lucruri trebuie în plus dovedite, nu putem face așa ceva din senin. Însă toate dovezile sunt pe masă. În plus de asta, în trei ocazii, Parlamentul European a solicitat Comisiei să uh, întreprindă ceva. Comisia lucrează acum asupra unui text și uh, cred că în scurt timp textul va fi disponibil. Și, așa cum este normal în instituțiile noastre, textul va parveni Parlamentului European care este unul dintre uh, brațele legislative și uh, Consiliul la rândul său uh, va primi acest text. Apoi, prin procedura de codecizie, Consiliul și Parlamentul vor decide asupra formei, textul, formei finale a textului. Am primit însă um, o scrisoare destul de stranie din partea unor ambasadori care încercau să, să oprească Comisia Europeană de la a-și exercita dreptul la inițiativă legislativă. Și uh, asemenea scrisori se acumulează din partea unor state membre bună oară, care spun că este o politică bună aceea de a continua pe această linie. Și aș cita una dintre aceste scrisori, pentru că este foarte interesantă. E o scrisoare din partea guvernului francez. Conținutul este cât se poate de pozitiv vis-a-vis -vis de această inițiativă, dar mai interesant decât atât este semnătura. Pentru că această scrisoare poartă două semnături. Semnătura ministrului pentru șanse egale, o doamnă, și semnătura ministrului economiei, care este un domn. Și, din punct de vedere politic, cred că este foarte interesant, pentru că acest echilibru între șanse egale, pe de-o parte, și impactul economic, pe de altă parte, pe care ni le dorim îngemânate și acest lucru ar trebui să se reflecte și la nivelul politicilor europene, adică responsabilitatea să fie împărtășită. Uneori e vorba de o femeie, uneori e vorba de un bărbat, dar conlucrarea nu poate decât să aducă rezultate bune. Mulțumesc. Mulțumesc până și președintele alături de doamna Angeleli Sunt foarte încântat că ați putut găsi timp în uh, agenda dumneavoastră cât se poate de încărcată pentru a fi alături de noi la această conferință. Știm că trebuie să ne părăsiți acum pentru că aveți și alte uh, ședințe în această seară. Suntem recunoscători că ați fost alături de noi. Încă o dată, sincere mulțumiri. Pot să vă garantez că aveți Parlamentul European de partea dumneavoastră. Mulțumesc. Bye, take this. Då går vi vidare i talarlistan och... Eh, Haideți să continuăm acum cu lista vorbitorilor. Att eh, nästa person att tala är... Eh... Următoarea persoană de pe lista vorbitorilor este doamna Alselani din Suedia. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Doamna comisar a plecat, din păcate, și eu voiam să-i pun o întrebare. Însă aș dori acum să mulțumesc, în orice caz, președintelui pentru că mi-a dat cuvântul. Cunoaștem exemplul norvegian. Știm că acolo există contingente de femei pentru consiliile directoare ale întreprinderilor. Astfel s-a ajuns ca puterea să fie concentrată în mâinile câtorva femei. Practic nu s-a ajuns ca mai multe femei să fie membre în consiliile directoare, ci doar câteva femei au primit foarte multă putere. Există oare vreun mod de a ameliora sistemul de contingente pentru a evita astfel de uh, rezultate? Nu e niciun secret faptul că și în Suedia contingentele sunt foarte controversate. Știm că e foarte important pentru uh, noi, membrii Parlamentului, să primim uh, semnale clare din Uniunea Europeană, însă avem nevoie și de un calendar ca să ne putem pregăti cât mai bine. În calitate de membru liberal în Parlamentul European, eu cred că cea mai bună soluție ar fi ca mai multe femei din Europa să intre pe piața de muncă și să lucreze uh, Uh, cu program plin. Sigur că și femeile sunt contribuabili. Și faptul că plătesc impozite înseamnă că au și dreptul să emită pretenții și, practic, să mai ia din puterea celor care o dețin acum. O altă idee este cea legată de antidiscriminare. Nu trebuie să uităm această idee. E foarte importantă combaterea discriminării în Uniunea Europeană, pentru că dacă femeile sunt discriminate pe piața de muncă, practic toată lumea are de pierdut. Costurile sunt foarte mari pentru toți. Încă un aspect care mi s-a părut ca lipsit din discuție este discriminarea la adresa femeilor tinere, femei care intră pe piața de muncă. Ele vor fi decidenții de mâine și, uh, momentan, cei care iau decizii politice aici uh, sunt um, în general de vârstă mijlocie, cu tot respectul o spun, dar e cazul să implicăm și femei tinere și, bineînțeles, și bărbați tineri, pentru că ei vor lua deciziile viitoare cu privire la egalitatea de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Din păcate, cei care vor lua acum cuvântul nu vor mai putea să-i adreseze direct uh, întrebări doamnei Reding pentru că a plecat și îmi pare foarte rău. Însă noi vom continua uh, să dăm cuvântul celor de pe listă. Doamna Thompson văd că nu mai este aici. Haideți să vedem cine a mai rămas. Reprezentanta din țările de jos urmează pe listă, doamna Beckmers Duindam. Mulțumesc, într-adevăr, cred că e păcat că doamna Reding a părăsit uh, incinta, pentru că acest subiect e foarte important pentru noi și ar fi fost bine să facem schimb de opinii pe această temă. Pot să continu în uh, neerlandeză? I can tell you apart from the... Pe lângă întrebările pe care uh, voiam să le adresez doamnei Reding, voiam să vă mai spun și că țările de jos susțin uh, echilibrarea distribuirii genului în uh, pozițiile de vârf și avem o legislație temporară din 2009 care dorește să obțină un contingent de 30% femei în consilii, în consilii directoare și consilii de conducere. E vorba de o legislație națională bazată pe principiul aplică sau explică și uh, a început în, să fie aplicată în 1 ianuarie 2012 și va dura până în 1 ianuarie 2016. Cu toate acestea, Trebuie să vă spun că o mare parte a Camerei Reprezentanților susține ideea că um, statele membre au responsabilitatea referitoare la hotărârea componenței consiliilor directoare și a uh, oricăror prevederi privind angajații. Deci, uh, Camera Reprezentanților nu este pentru introducerea de contingente în Uniunea Europeană. E un fel de idee, sistemul nu funcționează, dar haideți să nu-l schimbăm. Eu sunt uh, politician liberal, de asemenea, și din istorie știm că o cultură nu se schimbă prin schimbarea sistemului, ci că oamenii sunt cei care schimbă culturi. Dacă se exercită o presiune între egali, de la bază spre vârf și nu de la vârf spre bază, șansele de a câștiga jocul sunt mult mai mari. Asta doream eu să vă spun din partea Parlamentului uh, Țărilor de Jos și sper că doamna Reding va afla ce am spus. Mulțumesc foarte mult! Încă o dată, mi se pare mm, că e mare păcat că doamna Reding a plecat mai devreme de 4.30. De fapt, nu asta, aștept, nu asta așteptam, dar asta s-a întâmplat. Deci, uh, Probabil că, într-adevăr, nu va auzi toate întrebările ce să facem. Nu mai este nimeni pe lista vorbitorilor momentan. Și deci, ă, aceasta fiind situația, se pare că am ajuns ă, la finele acestui punct de pe ordinea de zi, cu două minute mai devreme decât era planificat. Cred că putem acum să începem faza de încheiere a reuniunii noastre, deci să ne începem concluziile. Voi începe eu și voi da apoi cuvântul doamnei Angelili pentru a pune punct conferinței. Vreau să vă spun că am ascultat foarte multe contribuții interesante la dezbaterea de astăzi. Mi-am notat câteva chestiuni. Am discutat, de exemplu, despre cât este de important să încerci să găsești un echilibru între viața de muncă și viața de familie. Și a, e foarte important și în Uniunile, uh, și în, mă scuzați, instituțiile Uniunii Europene, trebuie să punem în practică ceea ce propovăduim. Trebuie să integrăm egalitatea de gen, pentru că și instituțiile europene trebuie să pună în practică acest principiu. De exemplu, personalul Parlamentului European trebuie să uh, reușească să ajungă la un echilibru între viața profesională și viața de familie. Altfel, nu vom fi credibili. S-a spus un pic mai devreme că vorbim despre importanța Um, structurilor de îngrijire a copiilor și de ce oare spunem întotdeauna că e important pentru femei să se pună la dispoziție servicii de îngrijire a copiilor? Și e foarte bine ce s-a spus, așa și este. Atât femeile cât și bărbații ar trebui să se bucure dacă dispun de facilități pentru îngrijirea copiilor, pentru că altfel nu au cum să meargă la serviciu. Și cu asta basta. Puțin mai devreme, înainte de pauza de prânz, M-am referit la faptul că, dacă un membru al familiei trebuie să meargă înapoi la serviciu, foarte adesea acela este tatăl. Și dacă nu, sunt, nu există servicii de creșă sau de grădiniță, nu sunt la dispoziția familiilor, femeia este cea care rămâne, rămâne acasă cu copilul. De aceea vă spun că e foarte important să avem uh, servicii de preluarea copiilor la nivel preșcolar, pentru că așa vom avea mai multe femei pe piața de muncă. Dar așa este societatea în care trăim. Acestea sunt rolurile care au fost distribuite, practic, în funcție de gen. În Suedia, de exemplu, și știu că sunt aici mulți membri din Parlamentul suedez, ce s-a făcut a fost să se sporească numărul de locuri la creșă și la grădiniță. Astfel, femeile au reușit să devină independente pe plan economic și să participe la piața de muncă mult mai mult decât înainte. A fost un pas foarte important și pentru bărbați, însă partea leului din aceste beneficii a fost a femeilor. S-a mai spus, cred, că și concediul parental pentru ambii părinți este foarte important. Dacă nu ați fost în concediu parental, dumneavoastră personal, e greu de înțeles ce înseamnă. Însă, E clar că fiecare părinte trebuie să înțeleagă ce răspundere are celălalt, să se înțeleagă că amândoi lucrează, chiar dacă unul face o muncă neplătită, stând acasă și având grijă de copii, iar celălalt este angajat salariat. Munca este tot muncă pentru fiecare dintre ei. Și eu am uh, împărțit un concediu parental cu soția mea și rezultatul a fost că am înțeles fiecare ce înseamnă și să merg la serviciu și să stai acasă și să faci treaba de acasă. E foarte important să facem acest pas ca să trăim într-o societate cu adevărat bazată pe egalitate de gen. Încă ceva. Cineva a întrebat de ce atât de puține femei sunt implicate în viața politică. Cred că și acest lucru are legătură cu rolurile distribuite în funcție de gen care există în societatea noastră și cu faptul că bărbații aleg alți bărbați. Doamna Pieticainen a vorbit despre campania 50-50%. E foarte important. Sunt uh, mulți deputați care se pronunță în favoarea acestei inițiative și trebuie să colaborăm cu parlamentele naționale ca să atingem această țintă de 50-50% în repartizarea locurilor din Parlament în funcție de gen. Am uh, participat aici la o conferință foarte pozitivă, s-au spus foarte multe lucruri interesante și vreau să-i mulțumesc doamnei Angelili încă o dată pentru inițiativa de a fi organizată această conferință extraordinară. Doresc și să mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor uh, secretariatului care au făcut posibilă această conferință. După cum știți, foarte adesea chestiunile practice nu sunt îndeplinite de deputați. Sunt foarte mulți în culise care au o contribuție esențială. Fără ei nu ar fi posibil. Și vreau să mulțumesc și tuturor deputaților care au participat la această reuniune și de asemenea și membrilor parlamentelor naționale care au venit aici să discute cu noi. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, doresc să mulțumesc interpreților, spune domnul președinte, pentru că fără uh, interpreți nu am reușit să comunicăm. Grazie, președinte. Doamna Angel. Intervenuta. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut ocazia de a lua cuvântul în repetate rânduri și doream să profit de ocazie ca să vă mulțumesc, să mulțumesc tuturor participanților și să uh, subliniez faptul că ne aflăm la începutul unei serii lungi de reuniuni, de schimb de opinii, de contacte, pentru că cred că acesta este un mijloc foarte util și constructiv de a face schimb de informații, de bune practici și de a lucra cu toții împreună. Mulțumesc încă o dată. Și eu mă grăbesc tocmai pentru că doresc să-mi împac viața profesională cu viața de familie. Am de luat un avion imediat ca să mă întorc acasă. Vă mulțumesc!